Good afternoon, colleagues. A warm welcome to everyone. Bună ziua, dragi colegi. Bun venit tuturor, în special uh, domnului Thomas de Mezier, uh, ministrul federal de interne al Germaniei și domnul Matthias Feckel, ministrul de interne al Franței. întâlnim uh, cu dumnealor în cadrul dialogului uh, în Comisia Librei privind securitatea. Am avut primul uh, dialog în acest sens cu comisarul King săptămâna trecută. Ne concentrăm pe aceste subiecte și în acest context ne bucură să-i putem primi pe miniștrii de interne din Franța și Germania. După cum știți, avem contacte uh, Uh, regulate cu uh, uh, președinția, dar este foarte important pentru Comisia Libe să discute direct și cu statele membre asupra unor um, chestiuni legislative cheie. De ce? Deoarece Libe acum legiferează în mod frecvent, și este implicat în general în multe dosare pe acest subiect. De curând am lucrat și la dosarul privind lupta împotriva terorismului, dar uh, lucrăm și la alte dosare despre care vom auzi mai multe um, și asupra cărora dorim să aflăm mai multe. Interoperabilitate, ETIAS și uh, multe altele. Tocmai de aceea am avut uh, discuții cu ambii miniștri, amândoi au fost de acord um, că este o idee bună să um, avem reuniunea de astăzi și mă bucur că, au, că pot fi alături de noi astăzi după reuniunea de Consiliu. Nu este o reuniune excepțională, este, va face parte dintr-o serie de reuniuni cu reprezentanții statelor membre și mă bucur foarte mult că putem face asta. În dosarul dumneavoastră aveți scrisoarea trimisă de cei doi miniștri pe 20 um, februarie, așa numita scrisoare franco-germană privind chestiunile prioritare privind dialogul um, referitor la securitate. Um, multe sunt și prioritățile noastre, dar s-ar putea ca accentele să fie puse în mod diferit. Deci, bineînțeles, puteți adresa ce fel de întrebări doriți și știu că o veți și face, Vă rog numai să vă concentrați asupra dialogului de securitate. Pe de altă parte, reuniunea este una deschisă, deci dacă aveți alte întrebări, sunteți uh, liberi uh, să le adresați. Să, întrepe, să începem cu dezbaterea uh, structurată. Avem timp redus când stabilesc uh, limita de timp, inclusiv uh, pentru domnii miniștri, voi insista să fie respectată. Deci vă rog încă o dată să respectați timpul acordat. Am să acord domnilor miniștri câte 15 minute. Ei au fost uh, de acord um, dinainte să împartă cei 15, cele 15 minute în domenii cheie pentru ambele țări. Vom începe cu domnul Fekel. Uh, dumnealui va vorbi timp de 3 minute uh, despre contraterorism, apoi uh, domnul de Mezier despre interoperabilitate și așa vom continua. Bun venit, domnule Fekel, și vă dau cuvântul. beaucoup, monsieur le président, monsieur le ministre. Mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru, Domnule Toma de Mezier, stimați deputați europeni, aș dori să încep prin a vă mulțumi uh, pentru invitația adresată de a mă afla în fața dumneavoastră. Este o plăcere și o onoare să mă aflu în fața dumneavoastră la câteva zile după numirea mea. Uh, Bruno Leroux a fost cel care a um, luat această inițiativă, predecesorul meu, și uh, am ținut să respect acest angajament din mai multe motive. În primul rând, deoarece uh, sprijin uh, proiectul și visul european, am un mare respect față de Parlamentul European în trecut am lucrat în domeniul comerțului exterior și am încercat întotdeauna să cooperez cu Parlamentul European, un uh, sediu al legitimității europene și, în plus, uh, uh, am insistat să fiu aici datorită um, angajamentului franco-german. Consider că Franța și Germania împreună au o responsabilitate cât se poate de importantă la nivel european. Am înțeles că timpul uh, ne presează, deci voi uh, dori să mă refer la lupta împotriva uh, terorismului. Cunoașteți nivelul de amenințare cu care ne confruntăm, el este cât se poate de ridicat. Am văzut asta și săptămâna trecută cu atentatul care a afectat Londra și a îndoliat întreaga Europa, dar care a fost numai unul dintr-o serie întreagă ce au lovit Europa. Din nou, democrația a fost atacată uh, prin simbolul uh, său, Parlamentul, și uh, forțele de ordine au fost uh, cele, af- cele mai afectate. Mă gândesc, bineînțeles, la uh, și la tentativa de uh, omucidere de la Anvers a fost arestată o persoană pe, ce este și anchetată pentru fapte de terorism. Mai mult ca niciodată, nimeni, nici uh, persoană, nici stat nu se poate considera ferit de atacuri teroriste. Trebuie să acționăm rapid și în mod eficace la nivel european pentru a combate terorismul și pentru a asigura protecția concetățenilor noștri. Până acum am reușit împreună să facem câteva progrese considerabile, însă mai este cale lungă de bătut. Știu că în diferite etape esențiale, Comisia dumneavoastră a jucat un rol esențial. Pe de o parte, în calitate de gardian al libertăților, um, o piatră de temelie a Europei, dar uh, și în același timp dând dovadă de o responsabilitate extraordinară în fața provocărilor cu care ne concentrăm. Este esențial să uh, consolidăm instrumentele pe care le avem, să punem în aplicare măsurile adoptate de curând și, uh, de asemenea, să finalizăm uh, tot ce, toate măsurile a căror implementare a început. În acest context, în februarie anul trecut, împreună cu Germania, s-a redactat o scrisoare către Comisia Europeană o uh, scrisoare similară a fost trimisă și în uh, august 2016 în ideea de a stabili obiective pe termen lung. În primul rând, care sunt, care sunt mizele? În primul rând, securizarea efectiv, efectivă a frontierelor externe a Uniunii Europene. Este esențial să atingem acest obiectiv pentru a ne proteja de amenințarea teroristă, dar și pentru a putea identifica și uh, gestiona mai bine um, efectele migrației. Europa este un spațiu de libertăți și de securitate, însă acest lucru va rămâne valabil numai dacă frontierele noastre comune sunt securizate. Dacă nu, întregul proiect va fi pus sub semnul întrebării. Pe scurt am să vă um, prezint uh, măsurile luate. După îndelungi negocieri am ajuns la un acord privind directiva uh, privind uh, registrul cu numele pasagerilor, PNR, cunoașteți acest uh, subiect al PNR, salut deciziile ce au fost luate în Parlamentul European. De asemenea, am revizuit codul Schengen pentru a introduce um, controle sistematice la frontiere pentru cetățenii europeni și non-europeni. Încă o dată, numai securizarea totală a frontierelor externe a Uniunii Europene va permite re, uh, consolidarea uh, spațiului de liberă circulație la care ținem atât de mult. De asemenea, de curând s-a adoptat revizuirea directivei privind armele de foc. Ne bucură acest lucru. Negocierile au fost uh, foarte complexe, dar s-a ajuns la un acord esențial în combaterea terorismului. Obiectivul îl cunoașteți, și anume să reducem cât se poate de repede sursele de trafic ilegal și să limităm accesul la armele cele mai periculoase. Astfel vom putea asigura o mai bună trasabilitate a tuturor armelor în timp, dar și pe întreg teritoriul european uh, pentru toate autoritățile, um, inclusiv judiciare, competente. Uh, vor mai fi și alte măsuri uh, ce vor fi adoptate um, pe măsură ce timpul va avansa, dar știm foarte bine că um, dumneavoastră veți fi un interlocutor riguros, conștiincios, responsabil, dar veți uh, fi și uh, la sursa unor propuneri uh, pentru a îmbunătăți propunerile legislative. Vă mulțumesc atât pe acest subiect. Mulțumesc. Am să i dau acum cuvântul lui Thomas pentru a vorbi despre interoperabilitate. Matthias Freckel, meine... Mulțumesc, domnule președinte, stimate Matias Freckel, doamnelor și domnilor. Doamna Zipel din Germania tocmai ne-a salutat și ne-a spus că dacă ne uităm la cartonașe, atunci uh, Ministerul de Ministrul de Interne german are un uh, nume de familie franțuzesc și cel francez un nume de familie german. Este pură coincidență, dar uh, până la urmă lucrurile totuși se leagă. Știți că în ceea ce privește securitatea internă și externă, Germania și Franța pășesc împreună, nu doar din vremurile lui domnului Cazneuve și o vom face și în continuare. Avem un mare respect față de activitatea acestei comisii. Știți că n-am fost poate întotdeauna de aceeași părere și probabil nici nu vom fi, dar cel târziu Uh, în ultimii ani uh, și de la de la negocierile cu privire la uh, registrul pasagerilor, am ajuns la concluzia că trebuie un numitor comun și împreună cu colegul francez trebuie să apelez la dumneavoastră în a avea pe viitor o și mai bună colaborare. Ceea Vreau în primul rând să mă refer la un principiu și nu la directive. Principiul interoperabilității. Din uh, motive bine întemeiate, în trecut am creat uh, diferite reglementări uh, pentru diferite scopuri. Eurodac, sistemul de informații Schengen, sistemul de informații pentru vize, sistemul de la Prun. Eurodac deține amprente, dar nu nume. Sistemul de informații Schengen deține nume, dar nu amprente. Iar în momentul în care s-au petrecut atacurile teroriste din Franța, cu toții am spus că nu se poate ca o parte din uh, autoritățile care se ocupă de securitate să nu dispună de informații de care dispun altele. Este o problemă juridică, dar, pe de altă parte, și o problemă IT destul de complicată. La nivelul Consiliului există un grup de nivel înalt care urmează să vină cu propunerile corespunzătoare și cu modificările prevăzute la sistemul de informații Schengen sau uh, sistemul Eurodac, nu putem aștepta până la rezolvarea uh, problemei interoperabilității, însă reprezintă o temă centrală și aș dori să mă adresez și celor care se ocupă cu protecția datelor din această sală că am apelat la termenul de economisire a datelor, dar nu am făcut decât să înregistrăm în paralel anumite date. Ideea e să fie înregistrate o singură dată, autoritățile să poată face schimb de informații, este nevoie de un sistem de acces inteligent, ca fiecare acces să poată fi protocolat, astfel încât uh, sistemul uh, să fie la fel de sigur din punct de vedere a protecției datelor ca și până acum, dar să existe o mult mai bună interoperabilitate în uh, a face legătura dintre aceste date și v-am fi foarte recunoscător dacă ne-ați susține în acest demers al interoperabilității pe care îl planificăm. Uh, nu este un concurs între um, Germania și Franța. Uh, n-am urmărit îndeaproape timpul. Mulțumesc foarte mult, Thomas. Dacă vă întrebați de ce abordăm diferite subiecte, E bine, stabilim tonul cu strategia privind uh, uh, lupta împotriva terorismului, însă elementele cheie intervin în anumite uh, dosare specifice. Și astfel ajungem să discutăm uh, dosarele uh, pe care le avem pe masă. Acum, uh, domnul Fecăl va vorbi despre subiecte precum ETIAS, Eurodac și așa mai departe. Domnul Fecăl, am, am reținut în ceea ce privește limita de timp. Este clar că sistemele informatice uh, trebuie să uh, fie interoperabile și asta dintr-un motiv cât se poate de simplu. Peste tot în Europa, fiecare agent de securitate trebuie să poată avea acces în timp real sau în timp util uh, la uh, orice fel de informație necesară pentru a uh, ști care este persoana cu care se confruntă sau uh, și ce informație există despre aceasta. Pentru asta am sprijinit inițial ideea înregistrării intrărilor și ieșirilor, tocmai în ideea de a securiza frontierele externe. Ne bucură faptul că lucrurile progresează pe acest, uh, la acest punct Însă considerăm că trebuie incluși uh, aici și um, um, rezidenții europeni. Multe atentate comise au fost de către uh, cetățeni sau rezidenți ai uh, statelor membre UE. Deci trebuie să știm care au fost deplasări, deplasările acestor persoane. Bineînțeles, respectăm aici um, cu foarte mare conștiinciozitate principiul proporționalității. Deci proporționalitate cu obiectivul urmărit pentru a respecta principiul protecției datelor cu caracter personal. Cele două nu sunt în contradicție, trebuie găsit un echilibru, un echilibru între ele. Se vor um, lua toate măsurile necesare pentru ca aceste uh, date să fie protejate și pentru ca numai datele necesare să fie consultate. De altfel, uh, sistemul ETIAS la care v-ați referit uh, ar urma să fie uh, să intre în funcțiune în curând. Ar înregistra Uh, înainte de plecare, călătorii ce nu au nevoie de viză pentru a se asigura că îndeplinesc uh, toate condițiile necesare pentru a fi pe teritoriul european și pentru a verifica că nu reprezintă o amenințare la, adresa securității. De asemenea, vom face în așa fel încât uh, uh, poliția de uh, frontieră să aibă acces cât se poate de repede la toate informațiile privind vizele, cât și uh, la uh, amprentele din sistemul Eurodac. Atât. Iată, v-am dat 30 de secunde, domnule președinte. Președintele, da, încercați să o luați înainte a domnului ministru din Germania, vă rog. Da, trebuie să vă spun că după trei zile ca ministru de interne, n-aș fi reușit să um, am o asemenea performanță. Aș dori să mă refer la sistemul de intrări-ieșiri, pentru că se leagă și cu sistemul de informații Schengen. Vrem să încercăm ca până la mijlocul anului să finalizăm această legislație. Suntem în trialog cu Parlamentul European. Pentru mine, sistemul de intrări-ieșiri este premiza centrală pentru a putea menține un spațiu Schengen fără controle la frontieră. Fără o protecție corespunzătoare a granițelor externe nu va mai putea exista pe viitor un spațiu Schengen fără controle la granițele interne. Aici se încadrează însă și sistemul informației Schengen, la care mă voi referi pe scurt și care este foarte important pentru serviciile de securitate am introdus uh, și o, un al doilea nivel cu o mare tergiversare, cu multe cheltuieli suplimentare, și ceea ce nu trebuie să se mai întâmple încă o dată. Apoi, după atacurile de la Paris, am încercat să includem în sistemul uh, Schengen și informațiile care vizează teroriștii uh, dar am constatat acum că nu este suficient și, prin urmare, Comisia a propus o, modifi- o revizuire a sistemului SIS cu extinderea datelor biometrice, cu o avertizare pentru luptătorii externi și cu o extindere a drepturilor de acces și pentru autoritățile fiscale, pentru serviciile de inteligență și așa mai departe și um, evident că suntem dispuși să discutăm și aceste aspecte cu dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult, uh, Matias. Acum te vei referi la comunicațiile criptate. Mulțumesc. Chestiunea criptării și modul în care cooperăm uh, cu operatorii internet pentru a descifra uh, datele online este fundamentală, este crucială și dificilă în lupta împotriva terorismului. Avem de-a face cu mulți operatori uh, ce nu doresc să coopereze. Mă gândesc, de exemplu, la serviciul de mesagerie Telegram, care nu ne-a dat nicio persoană de contact și în fața căreia ne regăsim fără instrument eficace de uh, a uh, avea acces la conținut și de decriptare. În ziua de astăzi nu există niciun instrument juridic uh, pentru a forța un operator să coopereze cu autoritățile. Uh, Franța și Germania au solicitat comisiei uh, să studieze posibilitatea de a supune operatorii internet acelorași obligații ca operatorii de telefonie. Există un regim deja și el ar putea fi și trebuie fi transferat și la Um, operatorii internet. Colegul nostru britanic a uh, arătat că serviciul WhatsApp a fost folosit în planificarea atacului uh, de la Westminster uh, și este inacceptabil să nu putem interveni sub nicio formă aici. Bineînțeles, de asemenea, considerăm că este indispensabil să se apere um, viața privată a cetățenilor. Deci trebuie să uh, ne asigurăm că există sisteme cât se poate de securizate care respectă libertățile individuale și protecția datelor. Este o miză reală, foarte importantă. Vom, ne vom asigura că se iau măsurile necesare. Însă, având în vedere amenințările la adresa întregului continent european, ne fac să uh, căutăm noi căi de combatere a terorismului respectând în același timp drepturile, dar obținând și rezultate. dazu eine äh, kurze Anmerkung. Da, în acest sens o observație succintă și din partea mea. În ceea ce privește telecomunicațiile și mass media, există uh, reglementări uh, în funcție de stadiul tehnicii la momentul respectiv. O supraveghere telefonică pentru telefonie și pentru medii telefonice în baza modului în care funcționează acestea. Însă, sigur că diferă dacă folosesc telefonia fixă, mobilă, voice over IP sau telefonez prin Skype, uh, Uh, funcționa, lucrurile se petrec uh, din punct de vedere tehnic la fel, dar reglementările sunt diferite și de aceea trebuie ca aceste reglementări să nu mai fie uh, de ordin tehnic, ci de ordin funcțional, astfel încât telecomunicațiile și celelalte medii de telefonie să fie reunite uh, și să funcționeze pe baza acelorlași principii. Și dacă acest lucru nu se va putea întâmpla la nivel uh, european, țările vor încerca să reglementeze singure acest lucru și atunci ar fi o problemă. Este important ca locul um, din piața în care funcționează să fie principiu și pentru uh, operatorii din domeniul mediilor de telefonie alternativă și, de asemenea, așa cum s-a spus, este nevoie și de, pe internet de securitate prin uh, cifrare, dar și în pofida cifrării. Da, suntem pentru uh, cifrare end-user to end-user. Nu vrem să existe portițe, vrem să fie protejat consumatorului, dar invers – autoritățile din domeniul securitate să să nu poată avea acces la aceste date atunci când trebuie. Sau altfel spus, sau autoritățile din domeniul securității trebuie să poată avea acces și la acest tip de medii. Și asta în pofida acestor end-to-end -end, uh, cifrării de tip end-to-end. -end. Sunt foarte multe chestiuni de ordin tehnic complicate, dar trebuie să lucrăm în continuare la aceste teme, așa cum o fac de altfel împreună Germania și Franța. Iată că aceasta este intervenția noastră îngemănată. Evident că am discutat uh, astăzi între noi multe și în ceea ce privește migrația, sistemul comun de azil. Apelez la înțelegerea dumneavoastră că nu pot fi prezent decât până la șapte fără un sfert pentru a mai putea prinde avionul. Mulțumesc. Okay. Um, actually, I think the way it's been organized shows that... Mulțumesc. A fost o organizare foarte bună pentru această întâlnire și uh, rezultatul a fost foarte bun pentru dezbaterea noastră. Deci vom intra acum direct în dezbatere. Și pentru că doreați feedback și din partea domnului de Mazier, aș vrea să respectați timpul de vorbire de două minute sau chiar și mai puțin. Și vom trece direct la lista vorbitorilor. Mai e cineva care dorește să se înscrie pe această listă dacă n-a făcut-o până acum? Și cum vom organiza întrebările? O facem, răspundem direct sau așteptăm? Veți răspunde întâi dumneavoastră după fiecare întrebare. Nu, dar uh, o vom face la sfârșit. Deci vă rog să ridicați mâna toți cei care doresc să intervină. Știu că e un pic ca la școală, dar ca să fim mai siguri. Da, unii dintre dumneavoastră văd că nu o faceți, nu doriți să o faceți. Și acum închidem această listă de vorbitori. Începem cu coordonatorii și vă rog să nu depășiți uh, cele două minute. Doamna Mețola, din partea PPE. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc uh, domnilor miniștri pentru prezența dumneavoastră aici. Suntem absolut de acord cu dumneavoastră, doar prin securitizarea frontierelor externe vom putea să ne bucurăm de libertățile uh, garantate pentru noi în Uniunea Europeană și vom avea libertate de mișcare între aceste frontiere. Dacă vorbim despre interoperabilitate și schimbul total de informații, de cât de crucial este acest element și, pe de altă parte, cât de încet suntem atunci când e vorba de adoptarea legislației la nivel european. Și asta la mulți ani după ce a apărut această nevoie de legislație în domeniu. Dacă vorbim de lupta împotriva terorismului, așa cum ați spus și dumneavoastră, este o luptă globală pentru care e nevoie de un răspuns global. Dacă vedem care este relația între Statele Unite și UE, vreau să vă întreb uh, cum credeți că va merge mai departe această relație pentru a avea un răspuns mai bun decât cel pe care l-am oferit până acum. Și aceasta ținând cont de valorile noastre comune pentru a face față acestei amenințări. Și uh, după atentatele de la Berlin în decembrie anul trecut, am avut și o dezbatere pe această temă cu comisarul King se spunea că cel care a atentat acolo utiliza 14 identități diferite. Și dacă vorbim despre proiectele de legislație uh, pe care le analizăm acum, vreau să vă întreb uh, care sunt planurile țărilor dumneavoastră în ceea ce privește datele biometrice, dacă există ceva propuneri în afară de uh, proiectele legislative care sunt analizate acum în cadrul cooperării pe care ați prezentat-o atât de bine. Mulțumesc, doamna Zipăl, FCD. Mulțumesc, domnule președinte. Dacă îmi permiteți o observație preliminară, atunci când spuneați de faptul că ministrul de interne german are un nume de familie care sună ca francez și cel francez sună ca un nume german, atunci nu m-am uh, gândit neapărat la colaborarea franco-germană, ci la faptul că, iată, există și o identitate europeană, pentru că mult, din multe țări trăiesc uh, cetățeni care vin cu o tradiție culturală în mai multe popoare europene. Pe mine pot să fiu de acord cu multe din lucrurile spuse de domnul ministru de Mesie, dar dacă este să funcționeze această interoperabilitate, trebuie să existe niște premise cheie care să funcționeze. În primul rând, cine va avea acces la ce fel de date, ceea ce nu e doar o temă pentru cei care se ocupă de protecția datelor, ci pentru toate autoritățile care folosesc astfel de date, începând cu uh, cei care se ocupă de protecția frontierelor, de solicitările de azil și așa mai departe. În al doilea rând, s-a mai spus că este nevoie de definiții unitare. Cine poate fi încadrat ca terorist, de când uh, de, apar ce tip de momente suspecte și dacă nu există uh, definiții uh, unitare, atunci și uh, folosirea datelor devine dificilă. O altă chestiune se referă la utilizarea datelor precum cele din SIS și Eurodac. Aici aș dori să știu care este părerea dumneavoastră, domnile ministri, pentru că tocmai la atentatele de aici, din Belgia, am avut uh, senzația că datele din SIS și VIS nu sunt folosite atunci când trebuie, Poate că a fost doar o eroare, dar vreau să știu care este și um, părerea dumneavoastră. În ceea ce privește însă codarea, aici um, ar fi vorba doar de a putea avea acces la date doar când există un motiv întemeiat sau uh, va exista o cheie generală, pentru că astfel de cheie generală de decodare ar putea fi um, un pericol dacă este folosit de altcineva. Mulțumesc. Vă rog totuși să vă încadrați în cele două minute acordate, dragi colegi, și să vă concentrați pe temele principale. Helga Stevens, de la ECR. Dank u voorzitter, beste collega's. Eerst en vooral wil ik beide heren... Mulțumesc, doamnelor și domnilor. Aș vrea în primul rând să mulțumesc celor doi miniștri pentru prezența lor aici. Mă bucur că ați acordat o atenție deosebită problemei uh, uh, echilibrului între viață privată și securitate. După atentatele de la uh, Paris și de la Bruxelles, UE a luat multe măsuri specifice pentru a îmbunătăți situația. S-au făcut mai multe legi în ceea ce privește controle la nivelul mijloacelor de transport și tot felul de controle și măsuri în acest domeniu care au fost deja implementate. Ne gândim și la posibilitatea uh, controlului uh, străinilor fără vize. Aceasta se află însă la început. Toate acestea pentru a preveni fenomenul de radicalizare, însă multe măsuri în acest domeniu n-au fost uh, implementate încă. În uh, Molenbeek există 51 de asociații jihadiste și vreau să vă întreb ce puteți face pentru a completa această activitate. În al doilea rând, Belgia a uh, început cu controlele nu numai pentru avioane, ci și pentru trenuri și alte mijloace de transport. Credeți că există o legătură aici cu PNR-ul? Mulțumesc, doamna Inveld, din partea liberalilor. Mulțumesc, domnule președinte. Da, se pot spune foarte multe pe diversele propuneri care au fost făcute și despre procesul în sine. Însă, într-o societate democratică, legislația și în special cea care afectează drepturile fundamentale ale cetățenilor trebuie să fie adoptată în modul cât mai transparent cu putință și e foarte bine că cele două țări uh, fac planuri împreună, aveți dreptul să o faceți, dar cel mai potrivit ar fi să se dezbată la Consiliul, la Parlament, uh, uh, pentru ca Comisia Europeană să facă propuneri. Sunt îngrijorată dacă e vorba de noi propuneri, pentru că cele care au fost deja făcute încă nu s-au adoptat am avut mai multe schimburi de opinii cu comisarii europeni pe tema PNR-ului și am fost supuși unor presiuni enorme pentru a adopta rapid această legislație și iată a trecut un an de la vot și nu s-a făcut nimic. Din câte știm noi, doar un stat membru a implementat de plin uh, acest sistem, chiar și înaintea adoptării, și celelalte state membre nu au făcut nimic. Deci de unde atâta urgență? Și știm cu toții că după fiecare atentat aflăm că problema nu era că nu existau informații disponibile, ci că nu erau utilizate cum trebuie. Așa s-a întâmplat și cu atentatul de la Berlin. Se pare că au fost semnale din partea poliției germane către autorități care spuneau că persoana respectivă era periculoasă. Dar, dintr-un motiv sau altul, acele date nu au fost analizate cum trebuie și el nu a fost uh, ținut în custodie. De câte ori se întâmplă uh, astfel de evenimente, așa cum s-a întâmplat la Westminster săptămâna trecută, însă ar trebui să ne punem și întrebarea ce înseamnă terorismul. Pentru că impresia pe care o am din uh, mass media este că uh, persoana care a atentat la Londra era practic sub influența drogurilor sau alcoolului. Deci oare asta înseamnă terorism? Și Până la urmă e vorba aici de echilibrul cel mai bun și de dreptul cetățenilor la accesul la informație, transparență, acces la documente și toate aceste drepturi sunt restricționate în permanență. Iar uh, dreptul uh, la o cale de atac, de exemplu, care este restrâns în Franța, dacă acordăm și mai multe puteri pentru autorități în loc să oferim uh, mai multe garanții pentru cetățeni, atunci cred că vom avea probleme din ce în ce mai mari. Da, știu că vă tentează să spuneți de toate când îi avem pe miniștri aici în fața noastră, dar cred că ar trebui să ne abținem un pic. Mulțumesc. Cornelia, te rog. Da, mulțumesc foarte mult și în, grupul, în numele grupului nostru politic aș dori să-i salut pe cei doi miniștri. Dacă ne uităm acum la ultimele atacuri teroriste, fie că este vorba de piața de Crăciun de la Berlin sau atacul de la Parlamentul din Londra, uh, nu ne-ar fi folosit uh, registru pentru pasageri, de pildă. Avem dubii că e nevoie de așa ceva pentru combaterea teroriștilor. În Belgia, de pildă, mai putem constata că atacurile de aici uh, au fost comise de făptași care au uh, comis infracțiuni deja și uh, prin Paris, în Franța. Și mm, atacatorul din Germania era cunoscut autorizațiilor. Nu credeți că ar trebui să analizăm mai bine ce date sunt colectate și nu să colectăm pur și simplu date și mai multe? Și nu credeți că ar trebui să ne gândim cum anume autoritățile de poliție ar trebui să se coordoneze mult mai bine, să lucreze în rețea? În al doilea rând, termenul de terorism. Pe noi nu ne mulțumește acest termen, care este foarte vag, pentru că devine din ce în ce mai dificil să spui ce e terorism și ce nu. Uh, Poate că puteți puncta dumneavoastră aici, să faceți câteva precizări. O întrebare acum pentru ministrul de interne francez. La dumneavoastră starea de urgență va exista până în uh, iulie 2017. Credeți că acest lucru ajută la combaterea terorismului și credeți că o perioadă atât de lungă este utilă? Ați făcut o evaluare. Și o ultimă întrebare, cu încriptarea. Aici nu-mi doresc să um, se vină cu mai multe inițiative pentru că mi se pare periculos. And for the Greens, uh... Mulțumesc. Doamna Keller, din partea verzilor. Mulțumesc. Eu am să joc rolul personajului rău. Uh, uh, vreau să vă întreb în legătură cu relocarea, nu neapărat cu securitatea. Ambii ați fost de acord în ceea ce privește schemele de relocare pentru cele două țări și domnul de a susținut aceste uh, proiecte, deci foarte bine, dar din câte știm, foarte puține persoane au fost relocate din Grecia și din Italia. Din câte am înțeles, 11% din uh, cota de relocare a fost uh, atinsă Uh, pentru Franța și uh, trebuia să se întâmple practic în ultimii doi ani, deci uh, până în luna septembrie. Vreau să vă întreb cum puteți grăbi acest program de relocare pentru țările dumneavoastră pentru a vă asigura că cota stabilită va ajunge la 100%. Și, bineînțeles, ne putem pune problema și ce putem face pentru alte țări, de exemplu pentru Austria, dar sunt convinsă că și pentru țara dumneavoastră se poate face mai mult pentru a grăbi acest proces și pentru a oferi condiții mai favorabile acestor persoane. Și aici fac legătura cu o altă chestiune, și anume vreau să vă întreb dacă returnați refugiații în Grecia acum. Mulțumesc! dragi colegi, dacă respectați uh, timpul, poate vom mai avea încă un uh, rând de întrebări și răspunsuri pentru domnii ministri, deci ar fi bine să respectați acest timp. Doamna Holmeier, vă rog. Stimate domnilor ministri, vă mulțumesc pentru prezența în comisia noastră. Am următoarea întrebare. Există în continuare dificultăți în ceea ce privește uh, utilizarea bazelor de date sau respectiv introducerea informațiilor necesare în bazele de date din partea unor state membre sau și la implementarea anumitor uh, reglementări. În ceea ce privește registrul pentru pasageri, avem 28 de sisteme naționale pentru că un sistem european n-a mai putut fi Uh, creat în timp util. Se poate garanta o interoperabilitate sau respectiv un schimb de informații din capul locului pentru că Ahmed Alcal, atacatorul de la Bataclan, ar fi putut fi oprit pentru că a traversat întreaga Europa, venind prin Austria, Germania până în Franța, după care s-a întors uh, cu avionul în Turcia. Ar fi important ca sistemele naționale să funcționeze nu doar la nivel național, ci să fie interconectate cu celelalte. Deci, deci informațiile trebuie introduse la timp pentru a putea progresa. Iar în ceea ce privește Eurodac, există temerea că dacă Eurodacul ar fi accesibil și organismelor, organelor de urmărire penală, atunci ar fi oarecum o, o bază de date pentru tot suspecții, o suspectare generală. Mais, merci beaucoup, merci beaucoup, messieurs les ministres, d'être présents aujourd'hui pour avoir cet échange avec. Doamna Bonfa, mulțumesc, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați venit astăzi aici, domnilor miniștri, și, dragă Matias, îți mulțumesc foarte mult pentru prezența ta aici. Cunoști foarte bine care sunt problemele la nivel european. Aș vrea să Mă refer aici la cele două scrisori adresate Comisiei Europene din partea ministerelor dumneavoastră la acest nivel. Și vreau să vă întreb, din ce motiv vă adresați Comisiei și nu Consiliului? Există oare dificultăți la nivelul Consiliului pentru a ajunge la un proces de armonizare între toți și de aceea e nevoie de o muncă întărită între cele două state, Franța și Germania, alături de comisie sau nu? În afară de aceasta, aș mai avea două întrebări foarte concrete. În ceea ce privește implementarea uh, gărzilor uh, la frontieră, și vreau să vă întreb cum se face formarea acestor, uh, acestor persoane, ținând cont de misiunea dificilă pe care o au, uh, și problemele pe care le-am prezentat uh, la votul asupra acestui raport. O ultimă întrebare legată tot de armonizare. E vorba de formarea agenților de securitate și de poliție pentru trenurile europene. Știți că, de exemplu, uh, măsurile de uh, control de securitate sunt foarte diferite între Franța și Belgia deci, uh, cred că e nevoie de un nivel uh, mai ridicat de armonizare. Știu că există un grup de lucru pe această temă, însă uh, nu cred că soluția este cea propusă de Belgia, ci mai degrabă o armonizare a trainingului oferit pentru acești agenți. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Wikström, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă mulțumesc foarte mult, domnilor miniștri, pentru că petreceți această după masă alături de noi și în special domnului de Mazier, pentru că m-ați primit uh, uh, la Berlin uh, săptămâna trecută și am avut o întrevedere foarte interesantă. Deși dezbaterea de astăzi se centrează pe securitate, aș vrea să profit de ocazie pentru a dezbate un alt punct care are legătură cu securitatea, și anume migrația. Bineînțeles, n-ar trebui să amestecăm uh, cele două probleme, imigranții și uh, refugiații uh, și teroriștii, dar trebuie să vedem care este rolul statelor membre aici în cele două domenii. În primul rând, trebuie să-și asume responsabilitățile în conformitate cu dreptul european și internațional și, în același timp, să controleze situația persoanelor care intră pe teritoriul european. Din punctul meu de vedere, reinstaurarea sistemului de azil european și regulamentul de la Dublin ne-ar permite să atingem aceste două obiective. Și aș vrea, uh, domnilor miniștri, să um, răspundeți mai în detaliu la această întrebare. Și vreau să vă întreb dacă există posibilitatea de a ușura presiunile asupra statelor membre și în același timp să își asume mai mult uh, responsabilitățile care le revin astfel încât să se rezolve atât problema securității pentru cetățeni și, în același timp, uh, existența unei zone Schengen și garantarea libertății de mișcare, pentru că aceasta este pusă în pericol în situația de astăzi. Mulțumesc că uh, plecați acum, oare, domnule Depre, sau vreți să interveniți? Da, mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să-mi cer scuze, dar va trebui să părăsesc uh, sala, pentru că la ora 6 uh, trebuie să fiu în altă parte. În primul rând, aș vrea să vă felicit, uh, domnilor miniștri, pentru această prezentare uh, cu două voci. Acum câteva chestiuni. În primul rând, cu toții suntem de acord că trebuie să întărim interoperabilitatea și să implementăm un repertoriu de date personale care să permită detectarea documentelor de identitate falsificate. Cele mai uh, falsificate sunt, uh, practic, uh, documentele de identitate națională și aș vrea să faceți presiuni pentru a introduce elemente comune de identificare și securitate biometrică în aceste documente naționale. În al doilea rând, revizuirea sistemului Schengen, uh, am susținut-o dintotdeauna și cred că uh, orice alertă care este declanșată cu ocazia unui control SIS să fie transmisă imediat uh, Centrului de luptă împotriva terorismului la nivel european. Pentru că la ce bun să avem un centru comun de luptă împotriva terorismului dacă informațiile nu ajung acolo. În al treilea rând, sunt de acord cu dumneavoastră în ceea ce privește măsurile necesare pe tema criptării. Însă aici există și o altă problemă. Avem o tehnologie care se cheamă CGN și care permite operatorilor să acorde același număr IP unui număr mai mare de utilizatori în același timp. Este o tehnică nouă și am verificat-o cu profesioniștii din acest uh, domeniu, ceea ce face pentru polițiști să fie foarte greu să identifice identitatea uh, persoanei care folosește acel IP. Deci nu știu dacă puteți analiza această chestiune, astfel încât uh, această problemă pentru anchetele de securitate să dispară, eliminând această posibilitate și, de fapt, tehnologie alternativă există deja. Și închei aici. Mulțumesc! Mulțumesc, dragă Gerard, mulțumesc foarte mult. Domnul Boni, vă rog. Firstly, thank you, thank you very much for your... Uh, mulțumesc. Mulțumesc pentru mesajele foarte clare pe care le-ați transmis, care sunt esențiale pentru noi, pentru că cel mai important este să ne alăturăm eforturile și să ne gândim cum pot uh, uh, interacționa toate statele membre în acest proces. Două chestiuni. În primul rând, interoperabilitatea. Aici ar trebui să ne gândim și la noua arhitectură tehnică, pentru că există multe opțiuni tehnice pentru a avea o adevărată interoperabilitate, incluzând aici trimiterea informației în timp real, ceea ce este crucial, pentru că aceasta ar putea permite o reacție mult mai rapidă. Al doilea comentariu are de-a face cu chestiunea securității și a vieții private. Dacă vorbim de obligațiile în domeniul telecomunicațiilor, despre WhatsApp și altele, noi acum începem să lucrăm la regulamentul pentru uh, viața privată digitală și încercăm să găsim soluții și în acest domeniu. Deci trebuie să menținem legătura pentru că este important să ajungem la o soluție pozitivă, atât pentru drepturile fundamentale, dar în același timp și pentru securitate. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum, doamna Gomes, vă rog. Mulțumesc, domnilor miniștri. V-ați uh, concentrat asupra securizării frontierelor, însă atacurile teroriste cu care ne-am confruntat au fost mai degrabă comise de teroriștii noștri uh, născuți aici. Deci uh, terorismul se întâmplă în interiorul frontierelor. De ce atunci uh, guvernele nu acordă atenție unor măsuri pentru a preveni radicalizarea și pentru a promova deradicalizarea? De exemplu, în închisorile noastre, care sunt școli de radicalizare. De ce continuăm să importăm imam din Arabia Saudită și din Pakistan? De ce nu educăm noi imami, astfel încât să evităm diseminarea formelor celor mai radicale uh, de prozelitism? De ce toți miniștrii de afaceri interne trec cu vederea potențialul de import import al criminalității care vine cu programele de vize aur, de aur prin care statele membre acordă cetățenie uh, pentru cei care au nevoie să spele niște bani. De ce lupta împotriva spălării banilor nu este numărul unu pe lista priorităților? Pentru că uh, aceste fonduri finanțează și uh, terorismul. Știm că există multe probleme în acest domeniu. Și în plus, de ce nu promovăm căi sigure și legale pentru ca uh, refugiații să poată uh, cere să vină și să vină în Uniunea Europeană, astfel încât să luăm pâinea de la uh, gura uh, contrabandiștilor și traficanților. Mulțumesc, uh, doamna Spinelli. Mulțumesc celor doi miniștri prezenți. Aș dori să exprim câteva dubii în lumina atentatelor din trecut și a naționalității atentatorilor. Primul dubii este dorința de a consolida protecția frontierelor, care se amestecă de multe ori cu terorismul și chestiunea migrației și a refugiaților. Se solicită consolidarea Frontex, se propun exerciții de simulare pentru evaluarea capacității statelor membre de a răspunde la fluxul masiv de migranți. Nu mi se pare a fi vorba de terorism cu ce ne confruntăm acolo. În al doilea rând, ETIA, Sistemul European de informații și autorizare prin călătoriile, deci înainte de intrarea în spațiul Schengen. Aici aș dori să știu cine verifică în amonte informațiile și cum. Și alt dubiu pe care l am se referă la controlul internetului și a telefoniei se vorbește de necesitatea de a se supune anumitor obligații. Ați, ați vorbit de telegrame versus de Telegram versus WhatsApp, în momentul în care aceștia se vor supune toți anumitor obligații, va apărea altul. Deci nu cred că aceasta va fi soluția. Și o ultimă uh, un ultimul lucru pe care vreau să-l spun este că dumneavoastră amândoi sunteți în campanie electorală în țările dumneavoastră. Aș dori să-l întreb pe ministrul francez dacă toate aceste măsuri de protecție a frontierelor nu sunt uh, oarecum uh, o copiere a temelor uh, extremiștilor din Franța. Mr. Jurek. Mulțumesc. Domnul Jurec, aș uh, dori în primul rând să mă refer la această industrie de migrație ilegală, practic trafic de ființe umane. Avem date alarmante de la Europol primite recent. Uh, aș vrea să știu ce ne-ar putea spune miniștrii pe acest subiect. De asemenea, De curând am primit informații uh, din Israel. Israelul cunoaște acest subiect, primim uh, date de la uh, funcționare cu rang înalt din serviciile de informații, atât din partea unora care s-au retras, dar cât din partea unora activi. Ei ne spun că aceste valuri migratorii sunt folosite pentru a aduce teroriști în Europa. Acesta a fost avertizmentul lor că ar trebui să fim mai vigilenți și că ar trebui să controlăm mai bine lucrurile. Încă un element se referea Um, care îi privește și pe cetățenii europeni. La ce vă așteptați din partea colegilor miniștri de justiție când vine vorba de responsabilitatea juridică a celor care doresc să se alăture statului islamic? Avem uh, instrumente juridice, ar trebui însă să fie ceva mai mult decât uh, Um, participarea um, la armata altei țări. Este un alt tip de infracțiune fără prevenție la nivel uh, general, nu vom uh, putea combate astfel de activități și nici nu vom uh, putea convinge familiile să îi oprească pe acești oameni care vor să plece. Mulțumesc, domnul Feron. Mulțumesc, domnule președinte. Am auzit conceptul uh, vieții, uh, protejării vieții private. Uh, însă avem de-a face cu subiecte foarte grave. A fost publicată o carte, Bienvenue Place Beauvau, de către doi jurnaliști de stânga care au revelat un sistem de supraveghere Trebuie să reiau sau ați, uh, m-ați ascultat până acum? Domnule ministru, ați vorbit despre garantarea vieții private. Astăzi, um, Franța este um, afectată de un scandal um, pentru că s-a um, revelat uh, existența unui sistem de supraveghere împotriva candidaților la președinția Franței. Acest uh, lucru um, contravine principiilor de respectare a vieții private, separării puterilor în stat și așa mai departe. Au fost incriminați uh, oameni de care dumneavoastră sunteți responsabili. Puteți în fața Parlamentului European să vă asumați angajamente precise, să oferiți justiției toate documentele necesare pentru a aduce lumină în acest dosar și puteți să ne garantați că astfel de atacuri la adresa democrației noastre nu vor putea avea loc sub uh, responsabilitatea noastră de ministru? Okay, colleagues, thank you all for your disciplinary... Mulțumesc, dragi colegi, pentru disciplină. Apreciez faptul că respectați timpul ce v-a fost uh, acordat. Asta înseamnă că poate vom putea uh, eventual să avem o a doua, a doua rundă de întrebări. Uh, îi dau cuvântul domnului ministru de Mezier. Mulțumesc, dragă Claude, dragi colegi, dragi colegi. Nu este ușor să răspund într-un timp atât de scurt la toate întrebările, dar voi încerca și apelez la înțelegerea dumneavoastră dacă poate nu reușesc să diferențiez și să nuanțez atât cât s-ar cuveni. În primul rând, doamna Mețola, în ceea ce privește Statele Unite. Statele Unite joacă un rol esențial în lupta împotriva terorismului. În, iar capacitățile de care dispune, dispun Statele Unite nu sunt atinse de încă niciun stat european. Știu că este controversat, dar totuși în Europa au fost au putut fi evitate atacuri teroriste pe baza informațiilor primite din Statele Unite. De aceea, o colaborare cu Statele Unite care se desfășoară în baza unor termeni um, sau condiții juridice foarte clare este în interesul uh, nostru al tuturor. În ceea ce privește schimbul de date, cel puțin în numele Germaniei pot să spun că în noua administrație a președintelui Trump nu există niciun fel de limitare a acestei atitudini constructive, chiar dacă președintele american uneori critică Europa. În ceea ce privește colaborarea practică, nu au existat limitări. Până acum nu avem de ce să ne plângem. În ceea ce privește diferitele identități ale domnului Amri, e adevărat și în Germania, până la numărul mare de migranți din 2015, nu am fost în măsură nici din punct de vedere juridic, nici tehnic să constatăm dacă un solicitant de azil înregistrat la Köln, care apoi uh, s-a dus la uh, Stuttgart și s-a înregistrat cu un alt uh, nume, deci nu puteam constata o astfel de dublă înregistrare. Nu s-a dorit atunci, dar acum lucrurile s-au schimbat și de aceea au putut fi constatate acum diferitele identități ale domnului Amri. Un alt punct uh, sensibil care vă interesează cu siguranță se referă la amprentele digitale și a datelor biometrice a minorilor. Există o vârstă unde nu are sens uh, le colectezi datorită evoluției fizice a amprentelor digitale, însă avem de-a face cu minori care nici măcar nu sunt minori și în același timp există și limite ale eforturilor necesare, a eforturilor rezonabile uh, în ceea ce privește examinarea medicală a oamenilor. Se pot face uh, diferite evaluări medicale. Uh, Uh, pentru a constata vârsta, dar în ceea ce privește amprentele digitale, aici trebuie să mai lucrăm. Doamna Sipes, sunt uh, de acord cu ceea ce spuneați, că dacă vrem să avem sisteme interoperabile, atunci trebuie să avem definiții uh, unitare, nu doar în ceea ce privește potențiali uh, atacatori și, de asemenea, trebuie să ținem cont și de diferitele competențe ale autorităților din statele membre pentru a decide ce autorități au acces la acest sistem. Și asta nu poate face fiecare țară uh, singură, ci dacă se face la nivel european, atunci această um, limitare a accesului sau respectiv acordarea accesului trebuie făcută deja de la nivelul european. În ceea ce privește SIS, și într-adevăr, sistemul nu a dispus de suficiente date sau nu au fost înregistrate suficiente date. Asta a fost, de fapt, problema. Acum, mulți au promis că își îmbunătățesc uh, prestația, multe informații au venit în plicuri sigilate și um, evaluări în plicuri sigilate, lucrurile s-au mai îmbunătățit, dar încă nu sunt suficient de bune. Și uneori mă întreb dacă la implementarea unor reguli europene avem grijă să se facă în mod standardizat până la până ajunge la infracțiuni de sau acțiuni în justiție de încălcare a tratatelor, cred că se impune să facem acest lucru și atunci când este vorba de aplicare și introducerea în sistem a acestor date. În ceea ce privește activitatea colegilor din Belgia. În uh, Germania, de pildă, nu avem uh, bilete personalizate pe autobuz și pe tren și de aceea nu suntem în măsură nici din punct de vedere tehnic, nici din punct de vedere juridic să facem un astfel de control de tip uh, PNR. În fiecare zi 4-5 milioane de oameni folosesc uh, căile ferate germane. Acum, afară am mai socotit și autobuzele și nu văd cum s-ar uh, putea proceda în mod rezonabil. Ar fi disproporționat. Apoi, uh, la întrebarea domnului Intervel, ce s-a întâmplat cu PNR-ul? Termenul a expirat, este 2018. Nu știu ce țări au finalizat deja aplicarea. Noi vrem să terminăm aplicarea până la mijlocul anului. Termenul este strâns, a fost ales așa intenționat și cred că uh, toată lumea va respecta acest termen, inclusiv Germania. Apoi ați mai spus că ar trebui folosite mai mult informațiilor și că nu ar trebui folosite alte surse de informații. În cazul AMRI însă, ar fi fost foarte util dacă am fi știut că acest uh, bărbat a ajuns în Italia, că, a, a, că acolo a dat foc un, unui uh, cămin pentru solicitanți de azil și că a fost și la închisoare, dar aceste lucruri nu le-am știut, așa ceva pe viitor n-are voie să se mai repete. Iar ceea ce privește justiția, eu cred că acolo uh, când este vorba de cazuri penale, schimbul de informații trebuie masiv îmbunătățit. V-ați mai referit și la altceva. Dumneavoastră, la fel ca și colega din Franța, doamna Gomez, și anume întrebarea de ce se vorbește atât de puțin despre prevenție. Este o întrebare pertinentă. Însă vă pot spune, ca observație preliminară, că în anumite state membre nu ministrii de interne sunt uh, competenți pentru prevenție, dar asta nu vrea să fie o scuză. Și vă spun că acum, în ultimii doi ani, am vorbit așa de mult despre prevenție cât în uh, ultimii 20 de ani în total. Înainte, prevenția era ceva neglijabil, important era poliția. Dar acum cu toții ne-am schimbat părerea. Și țara care a fost uh, cea mai evaluată în combaterea terorismului, Marea Britanie, a elaborat pentru Marea Britanie deja de timpuriu un concept uh, pentru prevenție. De aceea vom colabora și vă mai pot comunica că Franța și Germania tocmai au lansat o inițiativă pe care am prezentat-o astăzi în Consiliu și anume că din multele rețele pe care le avem în Europa, vrem să creăm un centru european pentru prevenție pentru ca nu face ca activitățile noastre să fie redundante, ci să ne coordonăm mult mai bine ca să fim mai eficienți. Este de neconceput ca uh, o bandă de nelegiuiți să aibă o pagină de web mai uh, cuprinzătoare și mai uh, performantă decât 28 de state membre. Aici însă nu este vorba de legislație, ci de activitatea operațională a statelor membre. Acum pentru doamna Ernst. Cunoaștem dezbaterea și din Bundestagul german. Această măsură nu a dus la evitarea atacului terorist. Da, au existat uh, atentate și în Franța, unde făptă, făptuitorii nu au venit cu avionul, dar uh, în alte cazuri veniseră cu avionul și în alte cazuri avioanele au fost uh, chiar folosite ca arme. Până la urmă, este vorba nu doar de evitarea unor infracțiuni, ci și de urmărire a unor infracțiuni odată ce s-au înfăptuit și de desconspirarea unor rețele. Și ați spus pe bună dreptate că poliția trebuie să colaboreze mult mai bine. Același lucru poate fi spus și despre serviciile de informații, intelligence, dar nu toată lumea e de acord eu, în ceea ce privește anumite state, sunt oarecum rezervat, dar în ceea ce privește o mai bună și strânsă colaborare între autoritățile de poliție, sunt perfect de acord. Și însă acest colaborare nu înlocuiește schimbul de informații, pentru că poliția nu poate lucra eficient decât dacă poate accesa astfel de date și din state terțe. Acum a spus că termenul de terorist sau terorism trebuie mai bine definit. Deocamdată <clears throat> dreptul penal este încă în competența statelor membre, dar cu decizia ONU cred că am uh, creat o bază comună pentru definiție. Termenul de terorism nu mi se pare așa de greu de definit. Mai degrabă um, mi se pare dificil de definit uh, termenul de persoană potențial periculoasă. Și în ceea ce privește combaterea terorismului, aici vă spun că am avut anumite ezitări în Germania. Asta corelat și cu refugiații. Asta pentru că mm, aveam destul de mulți și revenind acum la relocare, um, apelez și la înțelegerea dumneavoastră că erau deja suficienți la noi și uh, a existat anumite uh, probleme din octombrie sau de la mijlocul verii trecute, ne-am angajat față de Grecia și Italia să aducem sau să relocăm 500 de persoane. Iar Grecia și Italia apreciază acest lucru. Doamna Holmeier întreba dacă până la urmă nu se pune și problema introducerii datelor în sistem. Vă spuneam că da, e adevărat, mai ales uh, unele state care se plâng că nu reușesc să obțină informații uh, din sistem, nici nu prea își fac temele în ceea ce privește introducerea datelor și o țară mare, de pildă, unde, de unde vine și un anume domn, director la Interpol. Întrebarea este vă s-au spuneat, uh, da, de ce se folosesc aceste date din Eurodac preventiv sau dacă toată lumea este un posibil suspect atunci și în ceea ce privește sistemul de informații pentru vize, noi, anumite persoane pot intra fără viză pe teritoriul nostru, altele au nevoie de viză. fiecare solicitare de viză se verifică de punct de vedere al securității. Asta nu mi se pare acum de a suspecta pe toată lumea. Este pur și simplu o măsură de prevenție. La fel, cred că putem uh, vorbi și despre informațiile din Eurodac. Doamna Revo a formulat o întrebare uh, interesantă și anume de ce uh, adresăm această scrisoare către Comisie și nu către Consiliu. Uh, este o formulă de abordare um, să vii cu astfel de adresare către comisie, dar să transmit și tuturor celorlalți colegi uh, ulterior această uh, adresă. În ceea ce privește instruirea personalului, da, fiind vorba de armonizare, eu sper că fiecare politic polițist din uh, Uniunea Europeană dispune de instruirea necesară pentru a verifica, de pildă, un pașaport, poate verifica o bază de date. Și sigur că dacă merge la Frontex, va beneficia și de o instruire suplimentară. Se poate face și o armonizare, dar important pentru noi a fost să chiar detașăm personal la Frontex, pentru că dacă trebuia mai întâi să facem o instruire comună, lucrurile mai durau și nu am vrut să oferim o astfel de scuză nimănui. Doamna Wikström s-a referit la legătura dintre terorism și migrație, dar și alții dintre dumneavoastră. Este o o temă sensibilă și lucrurile trebuie delimitate. Majoritatea refugiaților care vin sunt victime și nu făptuitori. În același timp, însă, e cert că printre refugiați s-au infiltrat și teroriști. Uneori chiar uh, intenționat, uneori chiar uh, cu ideea de a lăsa urme la atacul de, la Stat de France, uh, am avut uh, suspiciunea că urmele au fost lăsate intenționat, astfel încât să ajungă în dezbaterea politică. Sunt pentru o delimitare între terorism și refugiați, dar acolo unde există legături, uh, lucrurile trebuie, lucrurile trebuie să le se spună pe nume. Acum sistemul Dublin. Dublin a căzut atunci când a fost uh, vorba de un flux mult mai mare de migranți și de aceea răspunsul meu și acest uh, lucru face parte și din propunerea franco-germană pentru un nou sistem de azil. Cred că trebuie să departajăm între cifre mici, medii și mari. A, exist, a exist, dat o reglementare și în ceea ce privește un astfel de aflux uh, în masă, dar care nu s-a aplicat și de aceea cred că trebuie să avem alte reglementări în funcție de numărul uh, de refugiați. Astfel s-ar putea ajunge la o soluție. Apoi s-a mai întrebat dacă nu am putea îmbunătăți datele biometrice în cărțile identitate naționale. Întrebare bună. Facem acest lucru, de pildă, în ceea ce privește liberalizarea vizelor. Le spunem statelor terțe că nu vor putea beneficia de liberalizare decât dacă pașapoartele lor au o anumită calitate biometrică. Mi se pare și o măsură corectă. Și cred și poate că ar trebui să facem uh, o presiune asemănătoare și în acest sens. Apoi, o altă întrebare importantă dacă avem o adresă de IP dinamică, cum se poate face o corelare cu numele de utilizator ulterior? Evident, o întrebare cheie. Consider însă că avem în orice caz nevoie și este o discuție în Germania în momentul de față, dar cred că ar trebui să o facem și la nivel european. Trebuie să existe Uh, din partea serviciilor de securitate un drept de a obține informații față de providerul de internet pentru a afla cine a folosit uh, o adresă de IP la ce moment anume. Acum, în ceea ce privește interoperabilitatea, întrebarea domnului Boni. A întrebat dacă este vorba de o configurare tehnică. Răspunsul este da. Nu vrem să facem uh, investiții IT fără sens, însă am învățat, și eu nu sunt specialist, că organizarea inteligentă a interfețelor facilitează soluționarea acestei probleme acum. E mult mai ușor decât acum 10 ani. Însă trebuie să lucrăm în această direcție, ceea ce și face grupul la nivel înalt. Apoi, doamna Gomez s-a referit nu doar la prevenție, ci și de ce nu considerăm și spălarea banilor o prioritate de același rang. O facem, vă spun, dar este competența ministrilor de finanțe. Și s-a mai întrebat dacă n-ar fi utilă crearea unor uh, căi de acces legale către Europa. Da, e o temă majoră și nu uh, pot uh, să o aprofundez din motive de timp acum. E până la urmă întrebarea cheie. Cred că dacă creăm căi legale. Dar nu închidem în același timp căile ilegale de până acum, atunci migranții legali vin doar ca un număr suplimentar. Trebuie, dacă, dacă creăm căi legale pentru uh, cei care au nevoie de protecție, dar și pentru migranții uh, legali, atunci trebuie oprite căile ilegale. S-a mai întrebat cine verifică ETIAS. Trebuie să fie um, poliția de frontieră sau cei care au acces și în sistemul de vize. Și ați mai spus că dacă Telegram se supune unor obligații, atunci intervine altă firmă și o va înlocui. Acest argument nu m-a convins, pentru că luptăm cu toți împreună. De pildă, de câțiva ani încoace, potriva distribuirii pornografiei infantile. La început părea o programă imens, o problemă imensă, acum reușim. să șterg uh, fotografiile de pe site-uri în câteva ore. Bine că apar în altă parte, dar asta nu trebuie să ne oprească să facem uh, tot posibilul ca din anumit locul unde a fost depistată să fie ștearsă. Domnul Iurec întreba care sunt așteptările noastre vis-a-vis de ministrii de justiție. Multe, dar acestea le-aș formula mai degrabă vis-a-vis -vis de ministrul meu al justiției și nu aici. Poate a fost și o chestiune de interpretare dacă cineva trece la islam, atunci nu e problemă ministrul de justiție cât ține de libertatea religioasă. Dacă devine islamist, atunci sigur este o problemă, trebuie să ne preocupe, dar asta nu îl face direct uh, terorist pe respectivul om. Iar ministrul de justiție, aici, cred că trebuie îmbunătățit uh, schimbul de informații în ceea ce privește cauzele penale. Și ultima întrebare se referea uh, vis-a-vis -vis de cabinetul negru către Franța. Atât din partea mea. At, uh, răspuns la fiecare întrebare. N-am avut foarte mulți uh, care au reușit această performanță în comisia noastră. Deci, domnule Fecal, înseamnă că noastră puteți fi uh, mai selectiv. Da, nu, am o problemă reală. Suntem de acord uh, asupra multor lucruri, uh, ați răspuns la toate întrebările, deci multe lucruri nu voi vrea să le răspund. Voi încerca să menționez câteva aspecte suplimentare uh, și câteva chestiuni specifice. În ceea ce privește relația cu Statele Unite, ea este majoră în continuare, iar rezultatul um, um, alegerilor este ce este, dar uh, relația cu Statele Unite este cât de poate de importantă pentru Franța. Statele Unite sunt cel mai vechi aliat, cel mai uh, vechi aliat, cel mai vechi partener Uh, iar în lupta împotriva terorismului, acest parteneriat va continua să fie foarte important. Eu deocamdată nu am avut uh, contacte cu omologul meu american uh, de când am fost numit în funcție, miercurea trecută, însă cooperarea la toate nivelurile este importantă și cât se poate de majoră. Deci este clar că ea va și continua. În ceea ce privește interoperabilitatea și uh, riscurile ce pot interveni de pe urma ei, sunt de acord cu ce a spus uh, colegul meu. În ceea ce privește uh, nevoia de interoperabilitate. Și asta tocmai din dorința de a oferi forțelor de ordine mm, cele mai bune condiții de lucru bineînțeles cu anumite limitări. Tot ce facem dorește să consolideze statul de drept. Nu este vorba de scopuri în sine, nu este vorba de a crește controlul de dragul controlului, ci este pentru a apăra valori uh, mai importante, valorile și principiile democrației în ceea ce privește interoperabilitatea, ea este supusă principiului stricte necesități pentru înregistrare, pentru consultare, dar și pentru stocare. Și ținem foarte mult ca toate autoritățile competente să își mențină puterile, fie ele autorități administrative, fie uh, controlul judecătorului um, de fiecare dată când este el necesar. S-a vorbit despre un uh, registru cu numele pasagerilor uh, pe calea ferată. Noi suntem pentru o astfel de idee. Nu uh, uităm ce s-a întâmplat în trenul talis ce venea de la Amsterdam înspre Franța. Lucrurile Uh, au avut loc pe teritoriul francez, uh, evenimentele au avut loc pe teritoriul francez, dar trenul era unul uh, internațional. Avem un proiect pilot, s-a creat un task force pentru a studia um, dificultățile tehnice, însă, în principiu, noi suntem pentru. De asemenea, să vorbiți despre starea de urgență din Franța. Poate că voi spune ceva mai mult despre asta. Este uh, o întrebare ce nu i-a fost adresată colegului uh, Toma de Mezier. Statul de urgență a fost decretat uh, în urma atentatelor uh, la care a, a căror victima a fost Franța, a fost prelungit uh, de mai multe ori, este uh, însă o măsură prevăzută de Constituția franceză. Norma noastră fundamentală, deci Constituția prevede uh, posibilitatea de a invoca această stare de urgență și uh, legea încadrează condițiile. Iar uh, Consiliul Constituțional uh, poate interveni, iar judecătorii pot de asemenea judeca asupra legalității ei. Trebuie să rămână o măsură de excepție iar uh, primul ministru, cu și toți ceilalți miniștri, au uh, menționat acest lucru de fiecare dată. Starea de urgență este prelungită printr-un vot al Parlamentului și deci există un control um, parlamentar la fiecare prelungire. Starea de urgență a fost prelungită din nou uh, din cauza alegerilor prezidențiale, pentru că există o amenințare cât se poate de ridicată acum că se apropie alegerile, deci uh, autoritățile, executivul cât și Parlamentul vor uh, reexamina în lunile viitoare cât de pertinent este să fie extinsă din nou această stare de urgență. Este foarte clar însă că este un regim excepțional. În ceea ce privește Eurodac, sunt de acord cu cele spuse de Tome de Mezier, nu voi reveni asupra acestui subiect. A vorbit și despre starea de spirit uh, în care a fost redactată scrisoarea către Comisia Europeană, de către predecesorul meu și de către dumneavoastră, uh, cu dorința uh, de a exista inițiative la nivel european. Mi se pare că aici trebuie intervenit acum, s-au stabilit multe principii, și ați um, elaborat um, un cadru normativ dens, exigent, dar acum uh, trebuie să intrăm în faza operațională. Altfel, um, forțele de ordine nu vor putea lucra în mod uh, adecvat. Doresc, de asemenea, uh, să susțin toate cele spuse de Toma de Mezier pe subiectul relocării și tratatului de la uh, Dublin. Uh, aș vrea numai să precizez că Franța și Germania sunt cele două state membre care au făcut uh, cel mai mare număr de relocalizări, 3.000 uh, în cazul Franței. Mai puțin decât a fost uh, prevăzut, așa este, însă numărul a crescut progresiv și ritmul se accelerează. Deci fiecare stat membru încet încet își asumă responsabilitățile și e bine așa. În ceea ce privește actele de identitate și uh, actele de identitate false, așa este, nu există un standard european uh, ar putea să devină un subiect de dezbatere în viitor. În Franța avem o bază biometrică pentru căr- cărțile de identitate care ne permite să lucrăm foarte bine. O bază de date cât se poate de operațională. În ceea ce privește adresele IP multiple, s-a dat deja un răspuns. În ceea ce privește imamii din străinătate. Am avut o discuție foarte pozitivă la Consiliul JAI asupra unui instrument uh, și anume rețeaua de uh, conștientizare împotriva radicalizării, um, care trebuie să fie consolidată. În orice caz, încurajăm toate statele membre să se mobilizeze uh, pe acest uh, subiect, astfel încât acest instrument să fie răspândit în întreaga Europa și să fie eficace pentru a combate radicalizarea și deci terorismul. Este un instrument bun, trebuie extins și aceasta este și solicitarea noastră. În Franța, uh, printre altele, uh, sub uh, starea de urgență, am închis moschei salafiste dacă erau respectate criteriile necesare pentru asta. Predecesorii mei, Bruno Leroux și Bernard Cazeneuve, au lucrat la, acest, la aceste tipuri de dosare într-un mod foarte precis și conștiincios. Mai mult de 20 de moschei au fost închise. Uh, suntem în continuare cât se poate de vigilenți și uh, încercăm uh, și ne asigurăm că tot ce se întâmplă pe teritoriul francez respectă legislația. În ceea ce privește întrebarea privind cabinetul negru, și cartea publicată. Regret că uh, veniți uh, în acest for, vorbim despre patriotism uh, și vorbiți despre practici care de fapt nu există. Ministrul Justiției a vorbit clar despre asta, prim-ministrul la fel. Pot să vă spun în numele Ministerului de Interne că faptele pe care le-ați menționat nu au fost dovedite sub nicio formă, iar autorul cărții pe care ați citat-o a spus el însuși că nimic din ce e scris în carte nu ar putea duce la concluzia că ar putea exista un cabinet uh, negru, nu există acest lucru și, uh, sincer, uh, sper să nu existe un cabinet brun într-o bună zi. Domnule de Mezier, uh, știu că trebuie să plecați. Uh, întotdeauna dezbatem uh, în acest for și există poate anumite fricțiuni referitor la invitarea ministrilor de interne pentru a discuta aceste subiecte Uh, cu noi, în timp ce în același timp discutăm și cu președinția. Dar cred că ziua de astăzi ne arată că merită să uh, ducem discuții și să avem interacțiuni la acest nivel. Cred, uh, deci, că a meritat și vă mulțumesc amândurora și serviciilor dumneavoastră pentru că a fost posibil și mulțumesc uh, și colegilor pentru că au fost atât de disciplinați. Doamnă Zipăl, doriți o întrebare suplimentară? Da, foarte, foarte pe scurt, pentru că domnul Demezier a spus că va reveni la chestiunea criptării, dar se pare că mi-a scăpat mie. Das, ähm, ähm, also nochmal, ähm, ich bin für eine... Eu sunt pentru criptare end-to-end, -end, pentru comunicări uh, private. Am încurajat acest lucru dorim ca astfel de interacțiuni, astfel de comunicare să fie sigure. Dorim de asemenea și vom avea nevoie de o comunicare sigură la uh, digitalizarea industriei 4.0, uh, când vom avea um, mașini fără șofer și multe altele. Nu trebuie să ne, îngri- să, să uh, ne îngrijorăm, uh, să, să, să ajungem în situația să ne facem uh, griji când o mașină este teleghidată sau când laptele se comandă singur la apăsarea unui buton. Însă, dacă în condițiile actuale de stat de drept se poate uh, acorda o interceptare a unui telefon, inclusiv a unui telefon mobil, nu se poate să nu existe posibilitatea pentru că respectivii vorbesc prin Skype. Nu poate să fie corect. Este permis într-un uh, stat de drept, uh, o este permis o interceptare într-un stat de drept și acum încercăm să ne gândim cum putem să depășim uh, această situație. Acum se discută și despre uh, discuții retroactive despre faptul că nu trebuie să se poată uh, asculta și uh, convorbiri trecute, ci numai cea prezentă. Ați spus că interceptarea unei convorbiri telefonice este ceva ce este posibil în situație extraordinară și nu se poate ca poliția să poată face o supraveghere permanentă a întregii populații. Sunt de acord. Trebuie să nu avem mai multe drepturi, dar nici mai puține. Iar colegul francez tocmai asta spunea că trebuie să lucrăm la asta și cel mai bine ar fi să lucrăm împreună la nivel european decât uh, fiecare stat membru să-și facă treaba singur dar uh, resping argumentul, nu al dumneavoastră, ci al altora, uh, care spun că uh, nu trebuie să că trebuie ca totul să rămână criptat. Trebuie să putem descoperi trafic de arme și pe darknet, trebuie să putem combate pornografia infantilă și așa mai departe. Mulțumesc foarte mult pentru această întrebare suplimentară. Nu aș vrea să mă bag niciodată cu ministrul de interne din Germania pe tema criptării și a decriptării. Deci, vă mulțumesc pentru aceste informații suplimentare și pentru întrebarea pusă. Vreau să vă mulțumesc, dragi colegi, pentru toate aceste întrebări, dumneavoastră, domnilor miniștri, pentru detalii și vom vedea ce noutăți la Consiliul de joi. Mulțumesc încă o dată.